I think we can start. Cred că putem începe. Guten Morgen, liebe Kollegen. Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi, stimate doamne, stimați domni. Este ultima ședință din săptămâna aceasta. Ieri am avut ședința coordonatorilor și uh, v-am distribuit și concluziile. Dacă nu există obiecții până la orele 12.30, le considerăm a fi adoptate. Și trecem în uh, felul acesta la voturi. Întâi să facem celebrul test. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist S-a închis votul. Se pare că totul funcționează, în niciun grup politic nu există vot în plus. În cazul acesta supunem la vot uh, regulamentul EASA, raportor este Jean-Marian Marinescu, titlul 1, amendamentul 1 și 245. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 1, amendamentul 349. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 350 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 300, iertați-mă, amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 356 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotrivă, abțineri, asta verificăm. Să punem la vot. Amendamentul 357 s-a deschis votul. S-a închis. 18 pentru 23 împotrivă, dar un vot în plus, 19 pentru 23 împotrivă. Se respinge. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 cu amendament oral. Există obiecții? Nu e cazul. Supunem la vot 363 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 367 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 368 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 368, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul pentru 368. Acum PPE-ul are un vot în plus. Ca de obicei. Acum e în regulă. Bun, s-a închis votul. 20 de voturi pentru 20 împotrivă, dar uh, Liberatski uh, are de asemenea un vot pentru, 21 pentru 20 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 387 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 391 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 392 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 393 pentru, împotrivă, nu, mă iertați, ele erau identice, 392 și 93. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă,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 Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53, retras, 398, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 399 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 400 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 402 pentru, nu, 402 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamente identice. Nu e cazul. 411 pentru. Nu mă scuzați, spune președintele 403 și 404 identice pentru, împotrivă, abține, se respinge. 411 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 412 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 414 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 416 și 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 419 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 421 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 423 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 424 și 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 426 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 426, s-a deschis votul. S-a închis votul. PPE-ul din nou un vot în plus. Trebuie ca cineva să își retragă cartela. Deci 426 s-a închis votul. 17 pentru, 25 împotrivă se respinge. 427 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 428 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 428, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 431 cu amendament oral. Dacă nu e nimeni împotrivă, supunem la vot 431 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 434 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 434. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 plus 1, deci 16 pentru, 26 împotrivă se respinge. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 440 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 441 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 442 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 443 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, verifică. Amendamentul 60, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27, deci 28 pentru 13 împotrivă. V-aș ruga însă să indicați foarte clar uh, a, intenția de vot. Alo, uh, Michele, dacă dorești să discuți, te rog să ieși din sală. Mulțumesc. Amentul 465. E în interesul dumneavoastră, cred. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 466 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 467 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 468, nu, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 470 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 471 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 472 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 473 pentru, împotrivă, abțineri. Asta verificăm. 473 s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru 22 de voturi împotrivă, nicio abținere se respinge. 474 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 475 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 476 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 478 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 479 și 480 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 484 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 486 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 487 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 489 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 490 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 491 pentru, împotrivă, N-am reușit să-mi dau seama, verificăm, s-a deschis votul pentru 491. S-a închis votul. 25 pentru 15 împotrivă, nici o abținere se adoptă. 400 494 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificăm 496. Din nou un vot în plus din partea PPE. Domnul Piper tocmai a venit în sală. Acum e bine. Acum e corect. S-a închis votul. 25 pentru 15 împotrivă se adoptă. Patru sute nouăzeci șapte. Nu ceva nu e regulă aici. 500, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 503 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 504 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 505 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 505, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru 25 împotrivă se respinge. 506 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 507 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 508 pentru vă rog, verificăm. Dar mi s-a părut că a fost foarte clar. Bine, dacă doriți, deschidem votul pentru 507. S-a închis votul. PPE, un vot în plus. În continuare, avem un vot în plus, cineva trebuie să renunțe la vot. Acum e bine, s-a închis votul. 5 pentru, 35 împotrivă, cred că nu a fost nevoie să verificăm. Se respinge 508 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 509 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 510 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 511 și 12 împreună pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 514 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 514, deschidem votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru 8 împotrivă. Dar să știți că nu eu sunt vinovat pentru că uh, nu au fost multe mâini ridicate. Vă rog, uh, facem gimnastică timp de o oră, e bine pentru sănătate. 516 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 517 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 518 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 519 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Părea foarte clar, 520 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 521 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 522 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 524 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 523 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 525 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 526 și 528, 29, 30 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 527 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 531 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 534 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 535 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaizeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 544 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 547, 48, 49, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 551 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 556, 57, 58, 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 566, 61, 62, 63 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 565 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 566 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 568 pentru, împotrivă. Nu a fost foarte clar. Deschidem votul pentru 568. s votul. 18 pentru 24 împotrivă se respinge. Nicio abținere. 569 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm de asemenea. 569. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru 23 împotrivă, o abținere se respinge. 567 pentru, împotrivă, din nou nu a fost clar. 567 pentru, acum a fost mai clar, împotrivă, abțineri se adoptă. 570 pentru, mă scuzați, da, totuși 570 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 571 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 572 pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că s-a adoptat, dar verificăm, s-a deschis votul pentru 572. S-a închis votul. 16 pentru 27 împotrivă se respinge. Compromisul 15 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 582 ar fi votul următor. Pentru, împotrivă, abțineri. Am văzut doar șapte mâini. 582 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 582 am deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru 22 împotrivă, nicio abținere se respinge. Și 77 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 585 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 586 pentru mm, caduc. 587 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 588, 89, 90, 91, 92, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 593 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 595, da, supunem la vot 595 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 596 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 597 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 598 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 599 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 600 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 602 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 601 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 603 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 606 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 605 caduc, 607 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 609 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 608 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 611 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 610 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 612 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 614 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 613 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 616 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 615 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 617 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 618 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 619 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 620 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 621 pentru, împotrivă, abțineri. Prea puțini au ridicat mâna. Încă o dată, 621 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum a fost clar. 622 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 627 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 633 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 643 pentru îmi cer scuze, am sărit peste un amendament. Compromisul 17 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 643 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, Îmi cer scuze, mulțumesc că mi-ați atras atenția. 659. 659 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Șase șaizeci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 661 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 662 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 663 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 664 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 665 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 669 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 671 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 670 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 672 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 676 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 678 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 697 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 680 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 681 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 682 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 683. 683 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 684 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 711 și 712 pentru, împotriva, abține se resping. Amendamentul de compromis 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 716 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 717 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. ...720 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 722 pentru, împotriva, abținerii se respinge. 726 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 24 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. ...734 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 735 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 736 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 737 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 738 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 119 pentru, 119 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. doi pentru, împotriva, abțineri se respinge. 753 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 754 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 755 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Se adoptă. 756 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 757 și 758 nu sunt caduce pentru că s-a adoptat 139. 140 acum pentru, împotriva, cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 140. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 11 împotrivă, se adoptă. 141 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 770 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 771 pentru, împotrivă, abținerii se respinge. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. 151 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 777 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotriva abținări se adoptă. 778 pentru, împotriva abținări se adoptă. 779 pentru, împotriva abținări se adoptă. 780 uh, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 8 împotrivă, nici abținere se adoptă. 781 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100. Foarte bine. Deschidem votul pentru 781. E o glumă, nu? S-a închis votul. 17 voturi pentru, 24 împotrivă, se respinge. Da, mă înșelasem. 782 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 783 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 784 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 786 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 787 este caduc. Se pune la vot 788 atunci pentru, împotriva, abțineri se respinge. 789 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 790 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 791 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 792 pentru, împotriva abțineri se adoptă. patru pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 795 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 801 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 802 pentru, împotriva, abținerii se respinge. 803 împreună cu 804 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 807 pentru, împotriva, abținerii se respinge. 808 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 172 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 174 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 809 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 175 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 810 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 176 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 811 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 812 pentru, împotriva acționării se adoptă. 813 pentru, împotriva acționării se respinge. 180 pentru, împotriva acționării se adoptă. 181 pentru, împotriva acționării se adoptă. 182 pentru, împotriva acționării se adoptă. 183 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 814 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 815. Dori să verificăm. 814 s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 13 împotriva, nicio abținere, se adoptă. 815 pentru, împotriva abținări se respinge. 184 pentru, împotriva abținări se adoptă. 816 pentru, împotriva abținări se respinge. 818 pentru, împotriva abținări se respinge. 195 spune domnul președinte, pentru, 185 se corectează, mulțumesc. Cine este pentru? împotriva abținerii se adoptă. 819 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 820 pentru, împotriva abțineri se respinge. 821 pentru, împotriva abțineri respins. 822 și 823 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 824 pentru, împotriva abțineri se respinge. 825 pentru, împotriva abțineri se respinge. ...187 și 826 pentru, împotriva, abțineri, se resping. 100, mm, Verificăm 187 și 826. Să deschizi vot, votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 21 împotrivă, o abținere se resping. ...188 și 827 pentru, împotriva, Cred că trebuie să verificăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 19 împotriva abținere, se adoptă. 828 acum pentru, împotriva abținere, respins. 829 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Sute 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 833 pentru, împotriva, abțineri, respins. 834 pentru, împotriva, abțineri, respins. 835 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 836 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 837 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 838 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm 838, să a deschis votul. s închis votul. 23 pentru, 20 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 839 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. patru pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 845 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 846 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. patru pentru, împotriva Haideți să repetăm, prea puțin mă ridică mâna. 854 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 857 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 858 nu este caduc. Compromisul 35 atunci pentru împotriva abțineri se adoptă. 862 pentru, împotriva abținării se respinge. cinci pentru, împotriva abținării se respinge. 866 pentru, împotriva abținării se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 37 pentru, vot prin apel nominal, da? S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 896 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. opt pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 899 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 900, nu, ba da, 900 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Nu, 900 este caduc pentru că adoptasem 896, îmi cer scuze, spune domnul președinte. fusese totuși corect. Deci revenim la 900. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 901 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 904 pentru, împotriva, abțineri, Uh, se respinge. 905 pentru, împotriva, abțineri, respins. 906 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 908 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 907 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 909 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 910 și 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 912 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 913 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 914 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. Amendamentul oral 915 are cineva ceva împotriva, dacă nu, votăm cu amendamentul oral, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. 916 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 917 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 920 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm 920, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 26 împotrivă, o abținere se respinge. 921 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 922 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 923 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 924 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 925 nu, verificăm 924, s-a deschis votul. S-a închis votul. 9 voturi pentru, 32 împotriva, nicio abținere, deci se respinge. A fost nevoie să verificăm. 925 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 929 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 205 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 930 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 206 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 42 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 207 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 933 și 34 pentru, împotriva abțineri se resping. 935 și 36 pentru, împotriva abțineri se resping. 208 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 209 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 43 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 211 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 941 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 942 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 943 și 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 215 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E ceva în regulă? 217. Am, dorit doriți să votăm în uh, bloc de la 217 până la 949? Deci până la 225 în bloc. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Se adoptă. 948 pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 949 pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 950 și 51 pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 45 pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 956 și 57 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Amendamentul de compromis 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 972 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 973 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 977 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 978 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 232 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 233 și 983 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 984 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 984 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 voturi pentru, 25 împotrivă, se respinge. 985 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 986 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 987 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 988 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 989 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 990 și 91 pentru, împotrivă, abținări să resping. 992 pentru, împotriva abținări se adoptă. 993 pentru, împotriva abținări se respinge. 994 și 95 pentru, împotriva abținări se adoptă. 996 pentru, împotriva abținări se respinge. 997 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 998 pentru, împotriva, abținerii. Cred că trebuie să uh, verificăm. Nu toată lumea ridică mâna. S-a deschis votul la 998. S-a închis 17 pentru, 24 împotriva, nicio abținere se respinge. Amendamentul de compromis 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1000 pentru, împotriva abțineri se respinge. 1002 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1005 și 1006 pentru, Adoptasem 1002. Atunci sunt caduce. Bine. Supun la vot atunci 1008, 1009, 1010. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1013 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1014 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 1014. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 24 împotrivă, se respinge. 1015 uh, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 51 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. pentru, împotriva, abțineri se respinge. 1043 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1044 pentru, împotriva, abțineri 1045 pentru, împotriva țineri se adoptă. 1046 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul de compromis 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 463 pentru, împotriva abțineri, nu pot să-mi dau seama, haideți, uh, s-a deschis votul. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 6 voturi pentru, 36 împotriva, nicio abținere, se respinge. să v-aș ruga să ridicați uh, mâinile, pentru că înainte nu am văzut care a fost rezultatul. 462 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, este o adăugare. Deci, repetăm votul la 462 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 485 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Urmează acum 1049 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1050 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 1051 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1052 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1053 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 1054 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. S-a deschis votul pentru 1054. S-a închis votul. 18 pentru, 25 împotriva, nicio abținere, se respinge. 1055 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1056 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamente de compromis 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1059 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 55 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1061 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1062 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1063 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1064 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1065 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1066 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1067 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O secundă, vă rog. Ok. Also, da die 500... Pentru că 572 și 582 au fost respinse, supun la votul 1068 și 1069. Cine este pentru? A, dacă sunt... Nu, sunt caduce fost ambele respinse. Deci urmează 1070 și 1071. Cum? Pentru, împotriva, abțineri se resping. 1072. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1000 verific. Dorit. S-a deschis votul 1072. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 9 împotriva. Da. Foarte bine. Se adoptă. 1073 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1074 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 241 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1075 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1076 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1077 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1078 pentru, împotriva abțineri se respinge. 1079 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1080 și 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1082 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 56 pentru, împotriva. Haideți să repetăm. Amendamentul de compromis 56 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1088 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1092 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1093 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1097 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1098 pentru, pen, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1100 pentru, împotriva, abțineri se respinge. unu pentru, împotriva abțineri se adoptă. doi pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva țineri se adoptă. 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. ...246 pentru împotriva abțineri se respinge. 251 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 253 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 254 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 59 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 60 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 61 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 262 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 263 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 342 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 266 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 267 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 269 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 271 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul de compromis 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 280 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 280. S-a deschis votul. S-a închis votul, 20 de voturi pentru, 23 împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 68 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 291 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 292 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 294 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 293 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 295 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 301 pentru, împotriva abțineri se respinge. 302 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 303 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 304 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 312. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 313. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 314. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 315. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 316. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 322 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 322. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 23 împotrivă, nicio abținere se respinge. 323 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 324 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Amendamentul de compromis 74 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 331 pentru împotri 200 280 nu a fost adoptat. Ba da, 331 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 331, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 22 împotrivă, nicio abținere se respinge. 332 și 33 pentru, împotriva, abțineri, se resping. 334 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 335 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 336, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 25 împotrivă, o abținere se respinge. 337 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 339 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 340 pentru, împotriva, haideți să repetăm, împotriva, se adoptă. Abțineri se, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 341 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 343 pentru, da, este acea situație ca înainte. 343 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm 343, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 23 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Și am ajuns Votul final, în primul rând, vot prin apel nominal. O secundă. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Spune domnul președinte, se adoptă. 11 voturi împotriva. Mm. Und jetzt eine Abstimmung. Și acum supunem la vot uh, moțiunea, rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 11 împotrivă, o, o, o abținere, nu, 32 de voturi pentru, se adoptă. Și acum trebuie să votăm mandatul de negociere. Și avem nevoie de o majoritate calificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 10 împotrivă, 2 abțineri. A fost adoptat și mandatul de negociere și am încheiat cu acest vot. Felicitări rap- raportorului, felicitări lui domnului Marinescu. Aș dori să mulțumesc din inima și uh, secretariatului TRAN și lui Sven Ott, care de fapt, are o scutire medicală, dar a pregătit acest, acest vot. Îți mulțumesc! So we will continue. Please leave the room. Vom continua. Vă rog, fie să părăsiți sala, fie să luați loc. Now we continue. Please sit down or leave the room. Repet rugămintea de a lua loc sau de a părăsi sala. Supunem la vot acum recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interne. Raportoare este Ghezine Meissner. Și supun la vot amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Încă o dată, vă rog, fie părăsiți sala, fie luați loc, dar în orice caz în liniște. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 119, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 28 împotrivă. O abținere se respinge. 119 pentru. Mă scuzați, 118 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm 118. S-a închis votul. 15 pentru, 23 împotriva, 2 abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru 11 împotrivă. O abținere. Se adoptă. 130 și 131. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru? Da, majoritatea a fost evidentă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emple 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 și 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. Empel 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru 27 împotrivă. Nici o abținere se respinge. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Ample 22 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. Ample 22. S-a deschis votul. S-a închis. 15 pentru 22 de voturi împotrivă se respinge. 138, 140, 141 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132, 43, 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, nu am putut să-mi dau seama, verificăm amendamentul 12, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Jurii 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru 16 împotrivă, două abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 147 s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru 13 împotriva, nicio abținere se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Empl 24 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Ample 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl 27 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm Empl 27 pentru, s-a închis. 14 pentru 27 împotrivă, nicio abținere se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Ample 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 169 și 170 pentru, împotriva abțineri se adoptă. mp 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Ample 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru 25 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Ample 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Jurii 17 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 și juri 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 și juri 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 212 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 54, s-a deschis, S-a închis. 10 pentru 29 împotrivă 3 abțineri. Pot să înțeleg că ați obosit, dar va trebui să ridicați mâna. Da. Jurii 23 pentru împotrivă. Din nou, jurii 23 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm jurii 23. S-a închis. 15 pentru. 25 împotrivă. Bun, minunat. Dar zău că nu am putut să-mi dau seama. Se respinge. 216. Pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. Asta a fost limpede. Ample 43. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empel 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 243 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 244 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 251 s-a deschis votul. 251 s-a închis. 22 de voturi, 23 pentru, 18 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Considerente. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empel 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empel 2 pentru, împotrivă, verificăm. Empel 2 s-a deschis, s-a închis. 19 pentru 22 împotrivă, 2 abțineri, se respinge. Vot pe părți. Amendamentul 75, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotrivă se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 85, s-a deschis votul, s-a închis votul, 19 <clears throat> pentru 22 împotrivă, o abținere se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, Empl 5, a deschis votul, S-a închis. 14 pentru. 26 împotrivă, 2 abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MP6 pentru, împotrivă, n-am putut să-mi dau seama, Ample 6 s-a deschis votul. S-a închis. 14 pentru 26 împotrivă. 15 pentru 26 împotrivă. 2 abține. Se respinge. Amendamentul 90 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. MP7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. MP8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 92, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru 26 împotrivă se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ample 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Ample 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 26 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Ample 10 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 94 pentru. Împotrivă. Nu e concludent, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru 25 împotrivă, 2 abțineri. Se respinge. Jurii 2. Pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 20 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Empel 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Empel 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. MP15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empel 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Empel 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem la votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 pentru 4 împotrivă 2 abțineri și mai avem un vot privind rezoluția legislativă, de asemenea un vot cu apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul, 36 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Și trecem acum, în legătură cu negocierile, nevoie de majoritate calificată, s-a deschis votul. S-a închis votul. 35 pentru 3 împotrivă, 4 abțineri se adoptă. Sincere felicitări, Gesine Meissner. Wir kommen jetzt zur Votăm acum raportul anual privind politica în domeniul concurenței, proiectul de aviz pentru raportul din propria inițiativă al Comisiei ECON. Raportoarea este Jacqueline Foster. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. A doua parte, cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotriva Haideți să verificăm. Amendamentul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 19 împotriva, o obținere se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 20 împotriva, 2 abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 este duc nu, îl supune la vot pentru. Nu. 25 pentru, împotrivă, 25 Haideți să repetăm votul la amendamentul 25. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 18 împotriva, nicio obținere, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Amendamentul 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 23 împotriva, să respingem. Da. 33 pentru, împotriva. Haideți să verificăm și amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 21 împotrivă, două abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la amendamentul 41, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, haideți să verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. 17 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și 49, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 19 împotrivă, o abținere se respinge. Da. Amendamentul 50 acum, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se respinge. 52 pentru, împotriva abțineri. Haideți să repetăm 52. Cine este pentru? Împotriva se adoptă. 53 este caduc? Nu. Trebuie să se pună la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 54. S-a închis votul. 16 pentru, 20 împotrivă, 3 abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, haideți să verificăm, amendamentul 60, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 20 împotriva, 4 abțineri se respinge. Amendamentul 63 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 17 împotrivă. 19 pentru, 17 împotrivă. o abținere se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva, Țineri se adoptă. 75 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Amendamentul 75 s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 sau 17, Borisov? 16 pentru, 19 împotrivă, 3 abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri, verificăm și amendamentul 79, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 19 uh, împotrivă, nicio obținere se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva, haideți să verificăm amendamentul 83, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 20 împotriva, 2 abțineri se respinge. 84 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votul final acum S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi, 29 de voturi pentru, 10 împotriva, împotrivă nicio abținere se adoptă. Felicitări, Jackie Foster. Urmează acum votarea raportului anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții, raportor Boguslav Liberațchi. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 23 împotriva. Nu funcționează consola. Nici o abținere se respinge. Amendamentul 58 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 61 este caduc. Șaizeci pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 18 împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 76 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru împotriva abțineri. 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Deschidem votul la amendamentul 12. S-a închis votul. 7 pentru, 26 împotrivă. Vă mulțumesc pentru că mi-ați cerut să verific, însă uneori uh, nu pot vedea foarte bine. Nu întotdeauna, doar uneori. 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 14 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Votul final acum, s-a deschis votul. S-a închis votul, 33 de voturi pentru, 3 împotriva, 34 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Felicitări lui Boguslav Liberațchi. Acum uh, urmează normele de drept civil privind robotica. Raportor Georg Mayer, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva. Verificăm amendamentul 19, s-a deschis votul. S-a închis votul, 21 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35, nu. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, Dori să verificăm 75? Verificăm amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. 7 pentru, 21 împotrivă, nicio obținere se respinge. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 4, s-a deschis votul. S-a închis votul, 13 pentru, 15 împotriva, nicio abținere se respinge. Amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Deschidem votul la amendamentul 3. S-a închis votul, 27 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Foarte bine că am verificat. Votul final acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 5 împotriva, nicio abținere. Se adoptă și nu putem să-l felicităm pe raportor pentru că nu este prezent. So, jetzt kommen wir zur letzten Abstimmung. Și am ajuns la ultimul vot. Al patrulea pachet uh, feroviar. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Este vorba de aplicarea principiului. Tocmai discutasem înainte cu domnul Sasoli deci, aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, raportor uh, este Jens Nielsen. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 9, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri. Haideți să repetăm, 13, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 14, 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă,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 împotrivă, abține, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amenamentul de compromis 4 pe, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 51 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru, împotriva abțineri se respinge, 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 71 în două părți, Prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul, 32 de voturi pentru, 4 împotrivă, o abținere se adoptă. 33 de voturi pentru. Felicitări lui Jens Nilsson. Ja. So we have to continue because we are... Va trebui să continuăm pentru că avem deja o întârziere de o oră. Vă rog să părăsiți sala și să luați loc cei care rămân, să păstrați liniștea. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, cel de-al patrulea pachet feroviar și uh, administrarea celei de-a doua lecturi, deschiderea pieței, administrarea infrastructurii feroviere, normalizarea conturilor întreprinderilor feroviare. Raportor Wim van de Camp, David Maria Sosoli și uh, Maria și le dau cuvântul raportorilor. Primul va fi Wim van de Camp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ik ben blij dat ik... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am supraviețuit <laughs> acestui uh, vot uh, foarte lung. Lista de vot a fost într-adevăr uh, enorm de lungă în ceea ce privește obligația privind serviciile publice din acest al patrulea pachet feroviar și mai ales uh, partea politică legată de acesta, pot să vă spun că am purtat uh, negocieri intense cu Consiliul și în cadrul președinției olandeze pe 19 aprilie am reușit să ajungem la un acord. Acest acord este unul acceptabil în sine. Um, am negociat pe trei părți. Mai întâi deschiderea pieței, Deci se prevede ca, în principiu, toate călătoriile cu trenul să facă obiectul uh, unei licitații, uh, dar uh, există câteva derogări care au fost uh, păstrate pentru ca anumite contracte să poată să fie atribuite direct, deci fără licitație. E, uh, asta în funcție de amploarea pieței. Mm, am trebuit să ținem cont de anumite aspecte de ordin regional, geografic, um, în această atribuire directă a unor piețe și aici autoritățile uh, naționale de control trebuie să verifice dacă um, s-au atribuit direct, corect sau nu aceste piețe și dacă nu ar fi trebuit să facă obiectul unei licitații publice. Deci acesta a fost un prim element important din negocieri. Al doilea s-a referit la punerea la a materialului rulant, deci a trenurilor, după ce se câștiga licitația de o anumită companie, pentru că poți să câștigi o licitație, dar dacă nu ai material rulant, nu poți să faci nimic. Deci, ne-am asigurat că statele membre uh, vor fi obligate să verifice dacă firmele care câștigă contractele respective au acces la materialul rulant în, leading, dacă, în, în leasing. Dacă ai, prim, ai uh, câștigat piața, dar n-ai trenuri, n-ai rezolvat nimic. Un al treilea element important, domnule președinte, uh, sunt aspectele sociale ale um, acestor licitații publice și obligațiile de servicii public. Um, am negociat mult, um, Consiliul a fost intransigent în legătură cu aceste elemente, dar la un moment dat totuși am reușit să ajungem uh, la compromisul ca de a se prevedea o protecție socială uh, pentru cei care lucrează în domeniu. Deci dacă o nouă firmă ar prelua contractul, uh, lucrătorii vor fi protejați. Deci, iată, acestea sunt cele trei elemente. Uh, atribuirea directă a unor piețe, punerea la dispoziția materialului rulant și aspectele sociale în cazul de um, alegerea unui nou Prestator de servicii. N-am obținut rezultatul uh, perfect, dar cred că este satisfăcător pentru deschiderea serviciilor de transporturi fluviale în Europa și, uh, și deci cred că putem adopta acest text. Mulțumesc. Vă rog frumos să aveți intervenții foarte scurte pentru că suntem într-o mare criză de timp. Bohuslav. Dziękuję Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să repet ceea ce am spus deja de mai multe ori. Colaborarea cu domnul Van de Camp este o adevărată plăcere, ceea ce nu înseamnă că există divergențe între noi. Părerea mea despre rezultatul final este puțin diferită de a dânsului pentru că avem anumite sectoare fundamentale, dar uh, avem și un alt element important, dacă, uh, și anume dacă se poate deschide sau nu piața în anumite, pe anumite fragmente de piață. Apoi, în legătură cu aspectele sociale, noi am fi dorit să oferim o protecție maximă cetățenilor care lucrează în acest domeniu și nu doar să facem referire la legislația din diferitele state membre. Aici se pune o problemă fundamentală, această obligație de serviciu public. va duce la ameliorarea serviciilor de transport feroviar în Europa? Sau este doar o nouă procedură în funcție de numărul de vagoane, de pasageri și așa mai departe? Apoi Lituania, Luxemburgul și alte state membre au rezerve. Acum, în ceea ce privește poziția Parlamentului. În legătură cu rezultatul final, deci, la punctul 1, se vorbește despre adjudicarea directă a unor piețe. Consiliul uh, s-a opus. În legătură cu elementele de tranziție am ajuns la un compromis. În legătură cu dimensiunea socială, Consiliul prevede o clauză de reciprocitate. În legătură cu IMM-urile, în legătură cu planul de transporturi, poziția Consiliului este apărarea secretului industrial. Apoi eh, se, există o serie de condiții speciale noi, Parlamentul, am fost pe defensivă. În legătură cu niciun punct, Parlamentul nu poate să spună că a uh, obținut câștig de cauză în negocieri. Așa că nu-mi convine acest acord. Mulțumesc. Danke, Pavel Telișca. Mulțumesc, domnul Telișca. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, și eu am fi avut așteptări oarecum diferite Um, aceste negocieri nu au mers foarte bine. Distinția sau diferența între vorbe și fapte în Consiliu sunt evidente, dar până la urmă cred că am obținut un rezultat solid. Vom reuși să deschidem, să liberalizăm piața în legătură cu standardele sociale. Poziția mea este oarecum diferită de cea a domnului Liberațchi. Eu cred că am obținut că acesta a fost singurul lucru în legătură cu care am fost de acord, uh, nu doar între Parlament și Consiliu, dar și în cadrul Parlamentului, uh, fără a uita că întotdeauna uh, o companie câștigă contractul și alta pierde contractul și deci implicațiile sociale ale soțirii unui nou operator pe piață are două dimensiuni Cred că e normal să lăsăm asta în sarcina legislației naționale și cred că am reușit să ne asigurăm că nu se vor deteriora standardele sociale, deci că se vor menține standardele sociale pe această piață și cred că acesta este un rezultat bun pe care îl sprijin, totuși cu anumite rezerve, pentru că aveam așteptări mai mari. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, Karima Deli. Nu doriți? Doamna Arnotu. Monsieur le Président, Domnule președinte, eu aș dori să vorbesc despre toate cele trei rapoarte deodată. Doresc, doriți să vorbesc acum sau după ce se, va prezenta, se vor prezenta și celelalte două rapoarte? Am șlus. Atunci mai bine la sfârșit. A la fin. A la fin. Bine, la sfârșit. Soli. Domnul Sasoli. Mulțumesc, domnule președinte și eu mă bucur că vă pot uh, prezenta în sfârșit textul final în a doua lectură. Îmi încep intervenția mulțumind tuturor și pentru mine a fost o plăcere să colaborez cu Wim van der Kamp și cu ceilalți colegi care s-au implicat um, în muncă la acest uh, pachet feroviar, domnul Kilonen, Mm, domnul Liberatski. Este o adevărată plăcere pentru că avem oameni foarte experimentați în Comisia pentru Transporturi uh, care au participat la toate fazele prin care uh, a trecut uh, acest dosar. Știți că trilogul a fost de durată și foarte complex și până la urmă, ție președinției olandeze, am reușit să deblocăm situația am uh, reușit să ajungem la un, raport, la un acord excelent. Din punctul nostru de vedere, acesta reprezintă un pas înainte pentru sectorul uh, feroviar european pentru uh, a recupera din distanța față de sectorul aerian. Nu a fost ușor, după cum știți, pentru că am dorit să ținem cont de numeroasele excepții solicitate de diverse state membre și mi s-a părut esențial să recunoaștem tocmai specificitatea, uh, anumite specificitățile sectorului feroviar, uh, aceste solicitări. Grația celui de-al patrulea pachet, uh, concurența în sectorul feroviar în Europa va fi ameliorată. Toate firmele prestatare vor avea posibilitatea de a se dezvolta și cu siguranță rezultatul va fi servicii mai bune, prețuri mai scăzute pentru călători și uh, mai multe posibilități de a alege în momentul în care se face rezervarea unui bilet. Doresc să amintesc tuturor că rolul uh, Parlamentului a fost unul fundamental pentru a se ajunge la un acord uh, cu Consiliul un acord uh, care să aibă obiectivul asigurării imparțialității și independenței uh, organismelor care gestionează infrastructurile și în același timp uh, deschiderea pieței feroviare. Parlamentul a obținut următoarele lucruri. Am introdus măsuri de salvgardare pentru a asigura imparțialitatea și independența gestionarilor infrastructurilor, consolidând uh, dispozițiile în ceea ce privește mandatele duble, funcțiile esențiale, gestionarea traficului, programarea uh, lucrărilor de întreținere, externalizarea Um, funcției gestionarilor infrastructurilor. În al doilea rând, statele membre vor trebui să creeze un cadru național pentru, pentru uh, gestionarea conflictelor de interese și în acest cadru organismele de, de reglementare uh, vor trebui să uh, țină cont de toate interesele personale, financiare, economice sau profesionale care pot avea o influență asupra imparțialității gestionarilor de eh, eh, infrastructuri. În al treilea rând, s-au eliberat eh, norme specifice pentru disciplinarea accesului la serviciile de transport de pasager cu viteză de înaltă viteză pentru a dezvolta piața serviciilor de transport de pasageri de înaltă viteză și pentru a promova competitivitatea în interesul pasagerilor. În al patra lui rând, aspectele sociale, un subiect fierbinte și foarte important uh, pentru mine, o întreprindere de transport feroviar care cere licență, gestionarii săi nu trebuie să fi fost condamnați pentru fapte um, care, cu pedepse penale uh, pentru anumite fapte. Deci va fi nevoie de măsuri legislative pentru certificarea personalului feroviar. În al cincilea rând, s-au creat mecanisme de coordonare obligatorii între gestionarii infrastructurilor și întreprinderile de transport. În al șaselea rând, rolul rețelei europene a gestionarilor infrastructurilor a fost consolidat, incluzând uh, aici mecanisme pentru asigurarea uh, evaluării prestațiilor lor. În al șaptelea rând, prerogativele organismelor de reglementare au fost consolidate. În al optulea rând, și în ultimul rând, dezvoltarea de sisteme comune de informare și de emitere de bilete um, pentru mai mulți prestatari um, a fost considerată prioritară pentru a asigura un transport eficient, uh, multimodal și transfrontalier de pasageri. Dragi colegi, sper că cu toții vom uh, putea sprijini rezultatul obținut uh, la trilog pe baza unei abordări a Parlamentului care a reușit și să descurajeze anumite tentative care ar fi penalizat uh, companiile de transport feroviar. Deci sper că vom obține un consens larg, sper că posibilitatea de a colabora pentru ca sectorul feroviar să aibă și mai multe posibilități de a fi unul cu adevărat european este, cred, o speranță a comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru contribuții. Danke sehr. Jetzt Meja. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum lui Maria Kilenen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a propus abrogarea regulamentului uh, privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare care um, permite statelor membre să compenseze uh, aceste uh, companii um, și prin abrogarea acestui regulament am dorit să respectăm propunerea Comisiei, cu excepția aspectelor din anexa 4, categoria 4 și normalizarea ă, conturilor de acolo. În categoria 4, regulile se aplică în continuare până pe 31 decembrie 2017. Astfel, statele membre vor mai avea timp pentru a se a, adapta legislațiile naționale în legătură cu anumite um, costuri pentru facilitățile de traversare la nivel. Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborare și secretariatului Comisiei TRAN, Comisiei Europene și Consiliului pentru dialogul foarte constructiv. Mulțumesc! Also jetzt haben sich noch einige gemeldet. Mai am colegi care s-au înscris uh, la cuvânt, dar pentru că suntem într-o asemenea criză de timp și, uh, de fapt, uh, ar fi trebuit să înceapă cu o jumătate de oră în urmă această discuție, mai avem cont, Curtea de Conturi pe program, deci câte un minut pentru fiecare. Malgré tout le travail qui a été... Domnul Muzelien, va fi suficient acest minut. În ciuda tuturor eforturilor, trebuie să spun că nu sunt foarte mulțumit de ce ne propune domnul Sasoli azi. Acest proiect de recomandare, ce putem citi pe pagina 7? Știu că uneori detaliile sunt problema, dar uneori sunt lucruri grave, cu consecințe mari. Uh, în anex avem o declarație a Parlamentului European care dorește să reinterpreteze acordul de la trilog. După mine, acesta pune probleme din trei puncte de vedere. Ehm, din punct de vedere juridic, mai întâi, domnul Sasoli, faceți referire la declarația fără efecte juridice din anexă? Despre asta e vorba. Da, voi încheia imediat. La, se spune că articolul 11, da, știu, e fără efecte obligatorii, dar are consecințe mari. Se spune că articolul 11a, care poate uh, avea sensul opus uh, prevederilor sale. E vorba în serviciile juridice ale Consiliului și Comisiei sunt, au poziție opusă față de cea a Parlamentului. Uh, pot să înțeleg că nu există efecte juridice, dar poate Curtea de Justiție nu va fi de acord cu asta. Apoi, e o problemă din punct de vedere politic. Cu toții, toți membrii Comisiei pentru transporturi am votat un acord uh, privind acest text uh, în ianuarie și nu găsesc niciun vot privind această declarație. Aș dori deci explicații în legătură cu originea acestui text, pentru că nimeni nu l-a votat. În al treilea rând, se, a, se pune o problemă de ordin moral. În momentul în care validăm un acord în trilog, nu putem spune apoi că îl vom interpreta cum dorim. Ce s-ar întâmpla dacă și Consiliul ar face așa? Am spune că e vorba de trădare nu se respecte acordul interinstituțional între Comisie, Consiliu și Parlament, așa că cer eliminarea acestei declarații de intenții din text. Mulțumesc. Lucy Anderson. Lucy Anderson. A, și eu aș fi cerut exact aceleași clarificare ca și colegul Muselier. Zascun Bilbao. Îi dau cuvântul lui Zascun Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o întrebare uh, pentru domnul Van de Camp. Eu cred că acest uh, uh, raport este, are ca element fundamental primul punct, deschiderea pieții. În rest, cred că numai acest element este cu atât important în el. Depinde de experiența noastră. Discutăm atâta, de atâta timp pachetul feroviar tocmai din cauza experiențelor uh, noastre legate cu interoperabilitatea. Uh, aș avea următoarea întrebare. În momentul în care vorbim despre deschiderea pieții și elementele specifice acesteia, întrebarea mea este cine va evalua situația, cine va controla excepțiile și dacă acest acord care prevede deschiderea pieței cu toate uh, excepțiile prevăzute, nu va duce la o situație echivalentă cu cea de azi. Aș dori, deci, să obțin mai multe informații. Mulțumesc, Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit recomandările colegului nostru Sasoli. Sunt foarte clare, dar raportul recomandă să nu se redeschidă dezbaterea și să sprijinim textul uh, care este rezultatul negocierilor din trilog. Dar grupul meu uh, a votat împotriva celor două texte în prima lectură, deci dacă nu se schimbă nimic, nu avem niciun motiv să ne schimbăm poziția. Lucrurile sunt simple. Și mă mir că domnul Sasoli sugerează totuși o schimbare cu anexa privind accesul deschis uh, pentru um, trenurile de mare viteză. Uh, mă miră forma uh, aleasă, care va fi statutul acestei anexe și mă mir și în legătură cu fondul problemei, pentru că nu aceasta este interpretarea care este rezultatul negocierilor. Deci am mai întâi întrebări în legătură cu locul și sensul acestei anexe și mă întreb dacă uh, Trebuie să redeschidem dezbaterea pentru a nu ne limita la, doar la acest capitol și pentru a reveni apoi și la alte aspecte, cum ar fi uh, protejarea serviciilor, uh, serviciului public feroviar, care știm că uh, sunt mărul discordiei. Mulțumesc! Marie-Christine Arnotu. Mulțumesc, Marie-Christine Arnotu. Raport, hein, Monsieur le Président, c'est ça în legătură cu cele trei rapoarte, da, domnule președinte? Voi încerca să, interv- să intervin uh, rapid. Știți că și pentru mine este important serviciul public de transport pe care ferată, la care se referă acest raport privind uh, uh al patrulea pachet feroviar. Am impresia că e un fel de meniu a la carte, ă, câte un pic pentru fiecare și pentru stânga mic burgheză și pentru dreapta care dorește să protejeze mediul de afaceri și pentru a, a satisface extrema stângă și ideologia ei. Dar toată lumea pare să, să se, prezint, să se uh, opună din punct de vedere politic uh, dar directivele comisiei n-ar trebui să se numească partea politică, partea legată de piață și partea tehnică, ci ar trebui să se numească, dacă citim cu atenție uh, textul, pachetul uh, de dezintegrare a pieței, pentru că despre asta e vorba, despre o dezintegrare din ce în ce mai mare a sectorului feroviar. Și Mm, dorim, ne facem să, că participăm la lupta împotriva schimbărilor climatice uh, prin călătoriile internaționale cu trenul, dar nu așa se fac lucrurile. Dacă dorim să fim uh, ecologiști, încercăm să facem eforturi uh, uh, aproape de domiciliul nostru, să ne deplasăm uh, mai puțin sau mai, mai, mai aproape de domiciliu. Așa am putea, uh, nu armonizând transportul internațional de călători. Eu constat în Franța, unde am, uh, de unde vin eu, uh, transportul uh, feroviar de mărfuri a scăzut cu 20% în 5 ani. Aceasta este constatarea mea. Am încercat să prezint pe scurt poziția mea. Este evident că voi vota împotriva celor trei rapoarte. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da cuvântul uh, reprezentantului Comisiei acum, dar și pe dumneavoastră vă rog să aveți o intervenție scurtă. Uh, da, înțeleg că sunteți în criză de timp, domnule președinte, așa că foarte pe scurt. Mai doresc întâi uh, să spun că mm, doresc să mulțumesc tuturor pentru toate eforturile făcute pentru al patrulea pachet feroviar, să felicit pe toți cei implicați, printre care eu nu mă număr pentru că tocmai am um, sosit în funcție. Uh, Uh, mi s-a cerut să clarific un aspect și anume declarația făcută de Comisie Consiliului. Înțeleg preocupările exprimate. Aș dori să subliniez faptul că e vorba de un compromis politic important în Consiliu. La solicitarea unui stat membru să clarificăm cum interpretăm noi cei de la Comisie această prevedere și are statutul uh, obișnuit de declarație, nici mai mult, nici mai puțin declarație se spune că înțelegem că statele membre s-ar putea să dorească să decidă în legătură cu principiile folosirii liniilor de mare viteză, dar clarificăm că orice limitare la această folosire trebuie să facă obiectul controlului organului de reglementare în domeniul feroviar de la caz la caz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru această intervenție foarte concisă, iar pentru răspunsuri îi dau cuvântul în final uh, lui Vin van de sau altor raportori. Uh, domnul Sassoli? No, innanzitutto... Mm, în primul rând, doresc să subliniez că noi nu dorim să redeschidem nicio discuție. Că și doresc să asigur și pe doamna Deli în legătură cu acest lucru. În ceea ce privește observația colegului Muselier și al doamnei Arterson în legătură cu declarația și după ce am ascultat poziția Comisiei, doresc să spun că toți cei care au uh, urmărit trilogul, știu că la sfârșitul trilogului Consiliul a făcut o declarație um, în legătură cu interpretarea lor a articolului 11, tocmai la solicitarea Consiliului. Articolul 11 este o lex specialis. Deci avem posibilitatea și nevoia să clarificăm uh, lucrurile și uh, e normal ca Parlamentul să pregătească și să-și prezinte după votul de la sfârșit propria declarație pentru a-și prezenta propria interpretare a articolului respectiv. Doresc să precizez faptul că sunt declarații care nu au valoare juridică, dar nu putem, după 8 luni din de trilog să acceptăm că Comisia la solicitarea Consiliului face o declarație și noi să nu răspundem cu o declarație care să prezinte poziția Parlamentului. Eu, unul, lucrez la Parlament, nu lucrez la Consiliu. Ehm, când uh, mă mut, voi reprezenta alte interese. Dar, uh, până acum, domnule președinte, noi n-am făcut decât să apărăm poziția Parlamentului și am apărat autoritatea poziției sale. Mulțumesc foarte mult. Suntem sub presiunea timpului, foarte pe scurt. Am înțeles, dar din punct de vedere procedural, pe 12 iulie Comisia nu a votat această declarație, nu-i așa? Poate s-a votat și nu știu eu. Înainte de a continua discuția, vreau să spun din nou că procedura este clară. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 15 noiembrie, orele 12.30. Dar rezultatul trilogului eh, pe 12 iulie a fost confirmat de către Comisia Tran. Am făcut acest lucru pe 12 iulie. Consiliul, de asemenea, a confirmat compromisul în prima lectură. De aceea, termenul limită pentru amendamente nu a fost decât, în esență, o formalitate. Dar noi trebuie să respectăm și această formalitate. Amendamente pot fi înaintate de către membrii Comisiei pentru a doua lectură. Dar compromisul ar eșua chiar dacă un singur amendament ar fi acceptat. Trebuie să ne fie limpede tuturor acest lucru. Tocmai de aceea, repet, aceasta este procedura, aceasta este formalitatea. Când se înaintează un uh, amendament, uh, în momentul acela, compromisul încheiat anterior este anulat. Închei aici discuția de astăzi. Acestea erau informațiile de care aveați nevoie termenul limită de depunere a amendamentelor 15 noiembrie, orele 12, anul curent. Bun. Dar mulțumesc, bineînțeles, raportorilor pentru munca pe care au desfășurat-o în interesul Parlamentului. Scuze, domnule președinte. Eu am pus o întrebare și nu mi-a răspuns nimeni. Am pus o singură întrebare foarte clară. Nu mi-a răspuns nimeni. Nu vor să-mi răspundă? îmi vor răspunde în scris, pentru că eu cred că trebuie să clarificăm aceste lucruri, care sunt foarte importante. Pot să-mi răspundă în scris, nici nicio problemă, dar vă rog să-mi răspundă totuși. Das kann schriftlich passieren, das puteți primi în scris un răspuns și să vă înțelegeți și cu colegii. Am întrebat, raportorii nu au dorit să mai intervină. Bun.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 please leave the room. Vă rog, fie ieșiți din sală, fie vă așezați. Oricum, însă, vă rog să păstrați liniște. Trecem la prezentarea raportului special 8 pe 2016 a Curții Europene de Conturi privind uh, circulația uh, pe calea ferată a mărfurilor în Uniunea Europeană. Domnul Ladislau Balco face această prezentare, este raportor din partea Curții Europene de Conturi. Vă mulțumesc că ați venit și că ați uh, fost răbdător față de întârzierea noastră. Ați înțeles că am avut o sesiune de voturi foarte lungă. Vă dau acum cuvântul. Mulțumesc. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Constat că uh, subiectul raportului meu se potrivește cu dezbaterea dumneavoastră foarte interesantă de astăzi. Îmi face plăcere să vă prezint astăzi raportul special al Curții Europene de Conturi privind transportul de mărfuri pe calea ferată în Uniunea Europeană, care încă uh, nu se desfășoară cum ne dorim. În Comisia Cont am avut o prezentare similară pe 13 iulie și am apreciat uh, buna colaborare cu raportorul domnului Marinescu, care este și membru al Comisiei dumneavoastră, sau uh, contribuția doamnei Ayala Sender și a domnului Liberațchi. Prezentarea mea de astăzi eh, eh, corespunde angajamentului Curții de Conturi pentru a colabora cu comisiile competente specializate ale Parlamentului în anumite domenii. În acest audit noi am analizat dacă Uniunea Europeană a fost eficientă în ce privește consolidarea transportului de mărfuri pe calea firată. Mai ales eh, am analizat performanța începând cu anul 2000. Am evaluat uh, cadrul strategic și de reglementare existent în statele membre și am examinat modul în care fondurile europene au corespuns necesităților sectorului feroviar. În plus, noi uh, avem în clipa de față un audit în desfășurare în ce privește managementul traficului uh, feroviar în cadrul sistemului ERTMS iar studiul va fi publicat în vara anului viitor. Dați-mi voie însă acum să revin la raportul special 8-2016 și să încep prin a uh, menționa câteva uh, situații și uh, cifre. Emisiile de bioxid uh, de carbon uh, sunt mai mici de 3,5 ori față de transportul rutier. Promovarea um, ca atare a activității feroviare um, a fost uh, deosebită în ultimii 25 ani și Uniunea Europeană a contribuit cu 28 de miliarde de euro pentru uh, proiectul feroviar. 75% uh, din mărfurile din Uniunea Europeană interne sunt trans, portate însă în continuare pe șosele. Eh, piața feroviară din Uniunea Europeană a scăzut cu 19,7% în perioada 2000-2013. Eh, în același timp, în Elveția, transportul de mărfuri feroviar a crescut din anul 2000 până în 2013 cu 48%. Transportul pe calea ferată eh, trebuie, este o metodă durabilă și prietenoasă față de mediul înconjurător și uh, se uh, diminuează și numărul victimelor pe șosele. În 2011 Comisia a publicat o carte albă privind uh, acest tip de transport uh, în comparație cu transportul uh, naval și evoluția până în anul 2030, care ar urma să crească um, pe calea ferată cu 50% până anul 2050. Dar ce am constatat noi? Performanța transportului pe căile ferate în Uniunea Europeană este nesatisfăcătoare din acest punct de vedere și că exista chiar o scădere față de anul 2000. Deci trebuie să existe o transferare până la urmă a transportului de la cel rutier pe calea ferată. Trebuie să încercăm să răspundem la această cerință, dar prea uh, puțin uh, factori interni au răspuns acestei cerințe. În perioada 2000-2012, volumul mărfurilor transportate feroviar a fost relativ stabil, aproximativ 400 de miliarde de tone pe kilometru, în timp ce transportul rutier a crescut de la 1522 la 1693 de miliarde tone kilometru. În felul acesta, în ultimii 15 ani, transportul feroviar nu a răspuns la uh, competiția pe care Uniunea Europeană o întrevedea și uh, este ca atare un, uh, o tendință negativă, inclusiv în unele uh, Există state membre, însă Austria, Germania, Suedia și Finlanda, care pot fi exemple pozitive în acest sens. În ciuda eforturilor, Comisia în ultimii 15 ani a încercat să îmbunătățească condițiile pentru transportul de mărfuri pe a ferată. A existat o liberalizare a pieței care uh, a registrat progrese în unele state membre și o zonă unică feroviară, din păcate, um, este încă un deziderat îndepărtat pentru că există în continuare um, rețele feroviare separate care nu sunt interoperabile. Deci este nevoie de um, reguli care să fie uniformizate, pentru că în clipa de față există diferențe uriașe de la un stat la altul, inclusiv în ce privește prețul. Procedurile managementului traficului nu sunt adaptate la necesități și asta uh, și datorită faptului că rețeaua feroviară a Uniunii Europene um, încă uh, are un trafic uh, mixat, transport de mărfuri, transport de pasageri, și categorii feroviare foarte diferite. Pe de altă parte, infrastructura uh, rutieră în comparație este mult mai ușor abordabilă și uh, ca atare uh, este altfel utilizată față de infrastructura feroviară. Oricum, însă, Uh, există um, și costuri care în Uniunea Europeană pot fi mai ridicate pentru transportul de mărfuri față de transportul pasagerilor sau pentru uh, trenurile subterane. Trebuie să existe certificate de securitate, există cerințe legate de uh, sistemul lingvistic folosit, interoperabilitatea este în clipa de față dificilă, inclusiv în ce privește sistemul de semnalizare sau uh, sistemul de electrificare. Deci problemele de interoperabilitate trebuie să fie avute în vedere și în raportul nostru viitor în legătură cu ERTMS-ul. În ce privește finanțarea din Uniunea Europeană, în patru sau cinci state pe care noi misiunea de audit le-am vizitat, am constatat că există în continuare o tendință de creștere a transportului de mărfuri pe cal eh, rutier în perioada 2007-2013 față de cel feroviar. Oricum, dacă finanț, fondurile eh, europene au fost alocate pentru proiectele de infrastructură feroviară, eh, ele nu au corespuns în totalitate necesităților, ci eh, mai degrabă transportului de pasageri decât transportului de mărfuri. În încheiere, pentru mentenanța rețelei feroviare, am constatat că Ehm, există ehm, ehm, multe căi feroviare pentru transportul de mărfuri care au fost dezafectate, ceea ce este are un impact negativ asupra transportului uh, feroviar de mărfuri. Doamnelor și domnilor, bazându-ne pe toate aceste constatări făcute în auditul Cursii de Conturi, noi ajungem la concluzia că, până la urmă, Uniunea Europeană nu a reușit să stimuleze eficient transportul de mărfuri uh, pe calea ferată, ceea ce uh, în ultimii 15 ani a însemnat o evoluție negativă a acestui sector. Transportul de mărfuri trebuie să se orienteze spre uh, intermodalitate și uh, trebuie îmbunătățită performanța în acest domeniu. Uh, um, problemele strategice și de reglementare nu au corespuns. Este nevoie de finanțare specială pentru infrastructura feroviară, pentru că altfel nu se vor putea rezolva problemele pe care noi le-am constatat. Bazându-ne pe concluziile noastre, Curtea uh, recomandă Comisia și statele membre să îmbunătățească uh, activitatea eh, celor care sunt organe naționale de reglementare eh, pentru o mai bună utilizare a fondurilor europene. Deci Comisia și statele membre trebuie să creeze garanții ca organele naționale de reglementare să aibă capacitatea să-și exercite competențele uh, specifice, independența și resursele într-o uh, manieră care să nu fie afectată de uh, practici concurențiale dezavantajoase. În al doilea rând, în sectorul feroviar trebuie să existe o foaie de parte parcurs uh, pentru îmbunătățirea calității transportului feroviar de marfă. Comisia trebuie să inițieze o armonizare a regulilor și procedurilor în ce privește coridoarele feroviare care traversează Europa. Recomandarea 3. Comisia împreună cu statele membre trebuie să-și simplifice și să-și armonizeze procedurile pentru aprobarea mijloacelor de transport pe calea ferată și să emită certificate de securitate necesare pentru pachetul feroviar 4. Și eu mă bucur că acest lucru a devenit deja o preocupare de a actualitate și cred că uh, în clipa de față, în comisia dumneavoastră, s-a votat în iulie deja um, uh, o uh, reglementare în acest sens. Sper că în curând vor putea fi puse în aplicare. Comisia și statele membre trebuie să analizeze posibilitățile de simplificare a cerințelor lingvistice pentru conductorii de locomotivă. Recomandarea 4. Comisia trebuie să monitorizeze uh, modul în care transferul transportului de mărfuri uh, de uh, pe trans, șosele pe calea ferată se efectuează, cum se colaborează statele membre. De asemenea, trebuie să evalueze modul în care acest lucru se realizează, astfel încât serviciile să-și îmbunătățească calitatea. Recomandarea 5. Comisia și statele membre trebuie să promoveze Uh, un uh, nivel corespunzător uh, privind diversele metode de transport pentru a susține traficul feroviar acolo unde este necesar. Recomandarea 6. Comisia și statele membre trebuie să aloce fondurile necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport uh, pentru a garanta uh, competitivitatea acestui sistem și să se orienteze în mod special uh, pe înlăturarea acelor lacune în rețelele de conectare. Comisia trebuie să monitorizeze modul în care fondurile europene sunt investite în proiectele de transport feroviar și a componentelor necesare. Recomandarea 7 a statele membre și Comisia trebuie să îmbunătățească coordonarea investițiilor în domeniul califerate pentru a maximiza eficiența și dezvoltarea rețelei feroviare trebuie să analizeze capacitatea fiecărui proiect pentru a îmbunătăți performanța uh, transportului feroviar pe calea ferată și să uh, stabilească și obiective cantitative în aplicarea proiectului. Și ultima recomandare, recomandarea 8, statele membre trebuie să garanteze mentenanța corespunzătoare a rețelei feroviere, în mod special a culoarelor de cale ferată iar statele membre trebuie să implementeze infrastructura necesară și să dezvolte strategii în acest sens. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că um, ați urmărit prezentarea mea și sunt interesat de întrebările și observațiile dumneavoastră. Ja, vielen Dank nochmal für die Geduld, die Sie auf Vă mulțumesc din nou pentru răbdarea de care ați dat dovadă, pentru această prezentare, pentru analiza pe care ați efectuat-o. Vă mulțumesc din nou pentru această prezentare. Și avem câțiva colegi uh, interesați care sunt convins că vor avea și câteva comentarii și întrebări. Primul este Vin Van de Camp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Balco și echipei sale de la Curtea Europeană de Conturi. Din păcate, Trebuie să spun că raportul special al Curții Europene de Conturi ne confirmă lucrurile pe care le cunoaștem și despre care vorbim în fiecare zi. În politică se tot vorbește despre schimbarea modalității de transport, dar în realitate transportul rutier își păstrează uh, prioritatea și nu reușim să reducem ponderea transportului rutier atât cât ne-am dorit. Și aș avea câteva remarci. În primul rând, oare ați putea să ne spuneți mai mult despre tarifele percepute pentru folosirea căilor ferate, care în mod permanent sunt uh, crescute, ceea ce nu contribuie la Uh, sporirea capacității transportului de mărfuri pe cale ferată. Și apoi, aș dori să vă întreb dacă ați examinat și fenomenul digitalizării în contextul transportului feroviar, pentru că uh, mă întreb dacă digitalizarea nu ar putea să fie uh, folosită pentru a îmbunătăți și a extinde transportul de, măr- de mărfuri pe șină. Apoi, în ceea ce privește acordul COP21, unde se cer se, se cere uh, se cere introducerea unui transport tot mai sustenabil. Cunoaștem, pe de altă parte, care sunt uh, problemele în regiunile de graniță și mă miră puțin faptul că în uh, coridoarele tente investițiile sunt uh, îndreptate mai degrabă înspre căile rutiere și nu înspre căile ferate. Și poate ar trebui să discutăm cu Comisia Europeană, să îi atragem atenția că nu există un echilibru între investițiile în căile, în, între șosele și căile ferate. Și apoi, poluarea fonică. Oare poluarea fonică cauzată de transportul feroviar este și ea o barieră în dezvoltarea în dezvoltarea ulterioară a transportului de mărfuri pe, pe China. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Nu cred că nici, nu ne-am organizat prea bine, nu avem prea, n-am avut prea mult timp la dispoziție să discutăm și acest punct și uh, oricum cred că trebuie să dăm o prioritate pasagerilor uh, față de transportul de mărfuri. Vă mulțumesc, Iza Scumbilbao. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Barco pentru prezentarea sa, pentru activitatea desfășurată de dumneavoastră și de echipa sa. Într-adevăr, parcă suntem confruntați cu un deja vu. Dincolo de acest raport al Curții Europene de, de Conturi, știm care este situația. Acest raport se, refer, se referă la al, și, printre altele și la al patrulea pachet fer, uh, feroviar. Uh, eu, împreună cu domnul președinte, am fost raportori pe pilonul uh, tehnic, de exemplu, în ceea ce privește interoperabilitatea și siguranța. Dreptul mare, cunoaștem foarte bine multe din uh, lucrurile pe care ni le-ați prezentat astăzi. Pur și simplu nu există o voință politică din partea statelor membre. În anul 2013 am revizuit, de fapt, prioritățile pentru Europa moment în care era deja foarte clar că există probleme cu, bloc, cu blocaje și peste trei ani de zile vă pot asigura că absolut nimic nu s-a schimbat în statele membre. În continuare există uh, uh frontiera închisă, s-a ajuns la un anumit grad de saturare, nu datorită lipsei finanțării, ci datorită faptului că sta, pentru statele membre alte investiții au fost prioritare. Sunt sigur că nu veți uh, reuși să-mi oferiți un răspuns, însă mă întreb ce Dumnezeu putem face, pentru că ne-am săturat de toate aceste rapoarte, de informații suplimentare, știm foarte bine care este uh, situația și trebuie să înțelegem ce putem face. În același timp, rămânem în urmă din punctul de vedere al competitivității, nu suntem suficient de inovatori, suntem uh, poluați tot mai mult de transportul rutier și ce facem? Uh, redactăm rapoarte care discută despre cum putem reduce emisiile, uh, pierdem societăți din uh, sectoare industriale care ar putea să ne ajute să depășim această situație. Cu toate acestea, povara este purtată de acestea și ce se întâmplă? Transportul rutier își crește în continuare emisiile de dioxid de carbon. Nu prea are niciun sens și uh, Totuși, oare ce putem face? Ați menționat câteva țări care au încercat să stimuleze și mai mult uh, transportul de mărfuri pe căile ferate și au reușit să îmbunătățească situația și aș dori să vă întreb dacă țările respective și-au îmbunătățit transportul intern sau dacă cumva au făcut ceva și pentru îmbunătățirea uh, transportului transfrontalier pe căile ferate. Deci, din ce punct de vedere s-a îmbunătățit transportul? Doar pe plan intern sau s-au îmbunătățit și legăturile cu statele vecine? Pentru că cred că și acest, și acest lucru ar, ne-ar ajuta să înțelegem ce se întâmplă. Pentru că Parlamentul European, instituțiile europene încearcă să înregistreze, să promoveze acest progres, însă vedem că guvernele celor 28 de state membre încearcă să găsească mecanisme prin care să-și protejeze propriile piețe. Cam aceasta este experiența pe care o am eu și aș dori să vă întreb ce am putea să facem, dincolo de recomandările pe care le-ați formulat dumneavoastră, Aș dori să vă întreb ce ar trebui să facem cu aceste recomandări. Foarte bine, avem acest document, acest raport al Curții Europene de Conturi, dar ce puteți, putem face după aceea? Puteți negocia dumneavoastră cu statele membre? Pentru că trebuie să obținem o reacție, într-un fel sau altul, din partea statelor membre. Pentru că instituțiile europene își fac temele de acasă, dar acest lucru nu se poate spune de către statele membre. Deci puteți încuraja dumneavoastră mai mult statele membre. Vă mulțumesc, m-am, am, uh, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor, după care o să vă dau cuvântul. Eu cred că există o voință politică, însă în direcția greșită. Și acest lucru se întâmplă de ani și de decenii. Toate grupurile politice din Parlamentul European consideră că există deficite. Suntem de acord cu concluziile dumneavoastră în ceea ce privește legăturile eh, transfrontaliere, eh, creșterea traficului rutier și stagnarea eh, traficului de mărfuri pe șină. Însă, explicația este simplă. Cadrul european face ca să se investească, să se întărească transportul rutier și uh, căile ferate care sunt mai prietenoase cu mediul înconjurător sunt împiedicate, sunt blocate. Comisia nu este de acord, statele membre nu sunt de acord. Am făcut analiză. Fondurile din fondurile uh, structurale se îndreaptă în proporție de 60% pe, înspre străzi, 20% înspre căile ferate. În Parlamentul European am cerut ca cel puțin 40% din aceste fonduri să se îndrepte către căile ferate. Consiliul s-a împotrivit și Comisia, de fiecare dată când are, o, are ocazie, canalizează aceste fonduri înspre uh, șosele. La fel se întâmplă și cu Fondul European de Investiții Strategice. Se, uh, se subminează până la urmă șansele căilor uh, ferate. Apoi, vinietele, taxele de utilizare a șoselelor. Și ați amintit situația din Elveția. Acolo se plătește cel mai mult pentru folosirea uh, Uh, șoselelor și prin banii respectivi sunt finanțate căile ferate. Tocmai de aceea există o pondere atât de mare a căilor ferate electrificate în Elveția. În Germania suntem abia la 60%, chiar dacă în urmă cu mai mult de 100 de ani am, se luase decizia de electrificare completă a căilor ferate. Deci vedem că nu se întâmplă, nu se întâmplă nimic. În ceea ce privește legăturile transfrontaliere, am spus că, că de la graniță până la prim, prim, primul punct uh, uh, nodal ar trebui să fie, aceste legături să fie finanțate de fondurile europene, însă cu toate acestea nu se, nu se face nimic. Uh, în statele membre, perspectiva este orientată înspre, înspre interior, însă Comisia Europeană, instituția europeană, ar trebui să aibă o perspectivă europeană, ar trebui să uh, argumenteze în acest sens. Eu de fiecare dată spun că ministrul de transport german uh, îmi spune nu mă interesează îmbunătățirea legăturilor de la Frankfurt uh, înspre Olanda sau înspre Polonia, însă dacă ar primi bani europeni, ar, l-ar interesa și aceste investiții. Apoi, concurența neloială. Comisia și statele membre au decis ca fiecare locomotivă pe fiecare kilometru să plătească un, uh, o taxă. Pe străzi există un plafon maxim din acest punct de vedere, însă nu la fel se întâmplă și cu uh, căile ferate. Deci doar 1% din uh, șosele, pentru folosirea 1% din șosele se plătește o taxă, pentru întreaga rețea feroviară trebuie să fie plătită o taxă. Și, și noi ne întrebăm cum ar trebui să reacționăm. Și domnul Reuters va primi imediat cuvântul și uh, din partea Comisiei. Cred că cu toții avem o responsabilitate. Noi încercăm să promovăm proiectele transfrontaliere pentru că este evident că nu vom atinge niciun obiectiv climatic dacă 75% din transportul de mărfuri sau chiar mai mult uh, se desfășoară pe șosele. în Statele Unite ale Americii 40% din mărfuri se, se, se transportă pe șină, deci SUA sunt un model uh, pentru Europa. Deci o rușine mai mare nu cred că poate exista pentru Europa. Și dăm acum cuvântul domnul Reuters din partea Comisiei să ne spună care este poziția Comisiei. Ne cunoaștem foarte bine și poate ne ajută să înțelegem cum vom putea să ajutăm Curtea de Conturi, astfel încât următorul raport să fie unul mai bun. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Balco, vă mulțumesc pentru că îmi dat ocazia să răspund acestui raport și să spun că și Comisia Europeană împărtășește părerea Curții de Conturi Europene conform căreia performanța transportului de mărfuri pe căi ferate este departe de a ne mulțumi. Comisia a a furnizat informații curții de conturi care au fost utile în, în redactarea acestui raport și a reacționat uh, la timp. Mi se, mi se pare că aceste recomandări sunt oportune pentru că ele vin în sprijinul Comisiei Europene de a sprijini transportul de măsuri pe calea ferată și există o serie largă de măsuri în desfășurare. Din acest punct de vedere știți foarte bine că uh, evaluăm uh, regulamentul privind coridoarele trans- de, pentru transportul de marfă pe căi ferate și apoi continuăm procesul lansat pe parcurs președinției olandeze odată cu declarația de la Rotterdam pentru a obține progrese acum și să nu așteptăm o posibilă revizuire a acestui regulament privind coridoarele de transport de marfă pe, pe viitor. Și apoi, pentru a răspunde celor spuse de domnul Van de Cam, de doamna Bilbao și de dumneavoastră, aș dori să, vă, să fac trimitere la eforturile um, discutate și în această dimineață în comisia dumneavoastră legate de al patrulea uh, pachet feroviar, privind pilonul tehnic, pilonul privind piața, care să sperăm că cât mai repede posibil vor aduce rezultate și sperăm că toate aceste eforturi cumulate vor întări pe viitor transportul de mărfuri pe șină. Și foarte pe scurt, aș dori să răspund la câteva din remarcile dumneavoastră și ale domnului Vin, Vin Van de Ham în legătură cu faptul că facilitatea conectarea Europei investește atât de mult în șosele. Aș dori să vă spun că această facilitate investește într-o măsură foarte redusă în șosele, 4% în șosele, 6% în aeroporturi, restul merge în uh, priorități orizontale, cum ar fi RTMS și aș putea să vă spun că în ceea ce privește fondurile de coeziune, finanțarea este 50%, 50% rutier cale ferată. Înțeles că vă doriți o pondere mai mare pentru calea ferată în legătură cu proiectele transfrontaliere. Desigur, în Parlamentul European am discutat uh, problema ratelor de cofinanțare când am uh, adoptat regulamentul uh, privind facilitatea conectarea Europei, uh, unde am prevăzut o rată de cofinanțare de 80% și chiar mai mare uh, în anumite cazuri. Înțeleg că vă doriți o creștere a acestei rate de cofinanțare până la 85% pentru a stimula și mai mult statele membre să cofinanțeze asemenea proiecte. Cred că toată lumea își dorește să ajungem la un uh, sector de transport de marfă feroviar cu adevărat dinamic în Europa și în acest uh, scop avem mai multe măsuri la care lucrăm, pe care vi le-am amintit și am încredere că uh, domnul Balco și echipa sa ne vor ajuta din acest punct de vedere. Vă mulțumesc și aveți ocazia acum să reacționați la aceste întrebări și comentarii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveți uh, dreptate, domnule Van de Cam și doamna Bilbao și domnule președinte. Înțeleg că înțeleg care este poziția eurodeputaților, care este una importantă. Ați adresat câteva întrebări referitoare la tarifele de folosire a căilor ferate, digitalizare, problemele transfrontaliere, poziția Comisiei, cooperarea cu Comisia Europeană, care ar fi poziția Comisiei Europene. Eu aș dori să vă aduc aminte că Comisia a avut ocazia să-și exprime poziția pe parcursul uh, procedurii contradictorii. Și după fiecare audit primim răspunsurile Comisiei Europene. Și trebuie să insist asupra faptului că Comisia Europeană a fost de acord cu fiecare și cu toate cele opt recomandări formulate de noi. Deci, din acest punct de vedere, suntem pe aceeași lungime de undă. Ce ar trebui să facem? ar trebui să înțelegem că uh, sarcina noastră este de a efectua un uh, audit al performanței care face parte din uh, raportul nostru anual, care este un instrument folosit în cadrul procedurii de acordării de descărcare bugetară Comisiei Europene de către Parlamentul European. Acest instrument uh, este oferit, este furnizat de Curtea Europeană de Conturi Parlamentului European și nu știu dacă dacă îmi permite să dau cuvântul unui um, coleg de-al meu, domnul Urbanici, pentru câteva comentarii concrete. Vă mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, aș dori să completez cele spuse de domnul Balco subiectul uh, tarifelor pentru a folosi uh, căile ferate, aș v-aș recomanda să citiți alineatele 68 până la 73 din raport. În aliniatul 73 uh, ne referim la situația din Elveția, dar și la cea din Austria. Există și alte metode de încurajare a transportului de marfă pe căile ferate, nu doar prin aceste tarife. Și apoi, ce am putea face? Desigur, noi dăm aceste recomandări Comisiei Europene și statelor membre și Curtea de Conturi a monitorizat și cum au fost puse în aplicare recomandările sale pe o perioadă de 3 ani. Deci, recomandările acceptate de Comisia Europeană vor fi monitorizate apoi de Curtea de Conturi printr-un raport de follow-up. Vă mulțumesc. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Vedeți că avem o poziție comună. Trebuie să vedem ce, ce putem să facem. Uh, cuvintele sunt frumoase, trebuie să urmează și faptele. Poate și Comisia Europeană, și Comisia Europeană s-a mișcat puțin din punctul de vedere al uh, legăturilor transfrontaliere. Este un lucru bun. Uh, canalele de comunicare uh, funcționează destul de bine și să sperăm că din cuv- după cuvinte vor urma și fapte, astfel încât viitorul raport să fie unul mai bun. Uh, vă mulțumesc pentru că ați avut uh, răbdare. Cred că a fost util din punctul de vedere al cunoștințelor pe care le-ați acumulat în legătură cu al patrulea pachet feroviar. Aș dori să mulțumesc și interpreților pentru cele câteva minute acordate. Ne revedem în data de 5 decembrie la ora 15. Uh, vă mulțumesc tuturor, o zi bună tuturor!